Bună ziua, stimați colegi! Bine ați venit la această audiere publică cu privire la Schengen. În octombrie a avut loc uh, prima audiere publică. Faptul că um, această audiere urmează atât de repede după precedenta ne arată cât de mult contează pentru noi acest subiect de asemenea, ne arată și ce mult a evoluat situația atât în termeni legislativi cât și termeni, în termeni practici. Știm că problemele de securitate și criza migranților au uh, făcut ca multe state membre să păstreze controlele la frontierele interne. Pentru a combate aceste probleme s-au luat măsuri specifice. Deja, paza de coastă Frontex uh, a consolidat paza frontierelor externe, s-au făcut numeroase progrese și în domeniul uh, informatic. În continuare, mai avem multe de făcut cu introducerea sistemului de intrări și ieșiri, Sistemul European de Autorizare a Călătorile și uh, SIS, noua generație. În viitor, toate statele membre vor trebui să treacă prin noul uh, mecanism de evaluare Schengen, care a fost completat de metodologia de evaluare a vulnerabilităților uh, introdusă de EBCG. Cred că cu toții a trebuit să fim de acord cu privire la faptul că abolirea granițelor interne reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene pe care o poate simți fiecare cetățean Date fiind aceste provocări, atât interne cât și externe, cred că nu ar trebui să permitem uh, ca această realizare să fie afectată, pentru că nu am reușit să găsim un consens pe domeniile importante precum securitatea și migrația. Din păcate, pe toate aceste chestiuni, blocajele se înregistrează la nivelul Consiliului. Înțeleg că e mai ușor de spus decât de făcut când vine vorba de găsirea unei soluții echilibrate. Însă, în secolul al XVIII-lea, Benjamin Franklin a spus că cei care vor renunța la libertățile esențiale pentru o siguranță pe termen scurt, nu merită nici libertate, nici siguranță. Și eu mă tem că în cele din urmă le vom pierde pe amândouă dacă tot facem troc cu ele. Și cred că acest lucru a fost dovedit în repetate rânduri de-a lungul istoriei. Ce e important este să găsim un echilibru între libertatea de mișcare și mai multă siguranță. Dacă ridicăm mai multe ziduri, nu vom reuși să găsim un echilibru și cred că comisia noastră în ultimii ani a contribuit foarte mult la găsirea unui astfel de echilibru, la găsirea unor soluții eficiente care se bazează pe principiile și valorile noastre. Încercarea de a găsi numitorul comun în regulamentul Dublin, de exemplu, nu este neapărat uh, cea mai bună soluție în vederea asigurării unui echilibru. Aș vrea să vă atrag atenția asupra altor evoluții cu privire la zona Schengen. Am auzit uh, zvonuri legate de ridicarea controlelor la frontiere pentru statele care urmează să intre în zona Schengen, România și Bulgaria inițial la granițele maritime și apoi și la granițele terestre. Aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră, pentru că dacă se adoptă această abordare, ar fi una inovatoare și aș spune chiar uh, una care ar trebui pusă sub semnul întrebării pentru că am observat uh, la dezbaterea din plenară din decembrie de anul trecut un mesaj important din partea multor europarlamentari, în special către Consiliu. Ceea ce se întâmplă este o injustiție față de România și Bulgaria și este o încălcare a principiilor fundamentale. Cred că este important să ne aducem aminte acest lucru. Această audiere are obiectivul de a face un bilanț al acțiunilor recente și de a evalua următoarele etape. Această audiere are scopul de a informa Parlamentul cu privire la situația actuală în domeniul Schengen și cu privire la măsurile care au fost luate sau nu au fost luate până acum. Mă bucur că înalți reprezentanți, atât uh, din partea instituțiilor Uniunii Europene, cât și din partea statelor membre și din mediul academic, au acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi. Abia aștept să aflu punctul dumneavoastră de vedere și discuția care va urma. Câteva cuvinte cu privire la audiere. La sfârșitul primei și a cele de-a doua sesiuni va fi o, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Ultima parte este dedicată unei dezbateri politice la nivel înalt. Vă rog să nu uitați că această audiere este transmisă live pe internet și intervențiile participanților, dar și ale invitaților noștri sunt înregistrate. Putem începe cu primul panel de experți Vrem să știm uh, care este situația cu privire la sistemele informatice de scară largă și sistemul de informații Schengen. Îl avem alături de noi pe directorul uh, EULISA, domnul Krum Garkov, îl avem și pe domnul Sergio Carrera, de la Centrul European uh, pentru Politici Europene, domnul Cosmin Boiangiu, Um, reprezentant, uh, vicereprezentant permanent uh, al uh, României pentru afaceri europene. S-a solicitat un studiu privind controlele la frontierele interne din zona Schengen. În scopul acestei audieri am cerut Departamentului de Politici să ne ofere o versiune actualizată a studiilor prezentate în prealabil și în acest scop îi voi da cuvântul domnului Carrera pentru 10 minute. Vă rog! Mulțumesc! Bună ziua, domnilor și domnilor! Bună ziua, stimați deputați. Este o onoare pentru mine să particip la această ședință în această dupămasă și să vă ofer câteva informații cu privire la studiul efectuat de CEPS legat de ultimele evoluții în domeniul Schengen. Ne-am uitat um, cu mare atenție la ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani și abia aștept să împărtășesc cu dumneavoastră aceste informații. Acest studiu a fost solicitat de Comisia LIBE. Veți uh, vedea acolo și autorii, printre care uh, mă număr și eu. Întrebarea, practic întrebările de la care am pornit uh, în acest studiu sunt următoarele. Sistemul de guvernanță Schengen a dovedit că poate face față crizelor? 2. Zona Schengen a reușit să treacă dincolo de modul de criză în efectuarea politicilor, în elaborarea politicilor și apoi care au fost dezvoltările din 2016. Ne-am concentrat pe trei domenii principale situația actuală și anume reintroducerea controlelor la frontierele interne, apoi verificările polițienești la nivel intern și desfășurarea, punerea în aplicare, practic, a Frontex. Deocamdată, Există cinci state membre în care există în continuare eh, controle la frontiera internă. Și noi am zice că ar trebui ca aceste controle să fie scoase, pentru că timpul a expirat și ar trebui ca aceste state membre să revină la libera circulație în cadrul zonei Schengen. Acest studiu recomandă și subliniază importanța uh, ca Comisia Europeană să insiste asupra unei justificări din partea acestor state membre a proporționalității controalelor la frontiera internă. De asemenea, acestea ar trebui să explice și impactul pe care îl au aceste controale asupra persoanelor care fac obiectul lor. Aceste cinci state membre invocă în primul rând motivul uh, mișcărilor secundare și noi ne întrebăm dacă este o justificare potrivită pentru a continua această situație excepțională. Se pare că nu există o distinție foarte clară între ceea ce înseamnă o problemă legată de azil și securitatea internă. Mișcările secundare ale solicitanților de azil, dacă acestea sunt problema, probabil că ar trebui să dăm prioritate reformării sistemului Dublin. Principala problemă este că Schengen a devenit victima unui sistem de azil european care a eșuat din cauza că uh, nu există o împărțire clară a responsabilității. EASO, de asemenea, are un rol cheie dacă aceasta este problema, pentru că ar trebui să sprijine statele membre vizate, inclusiv aceste cinci state membre care fac referire la mișcările secundare ca principală problemă. Comisia a propus un regulament care modifică codul frontierelor Schengen și care extinde termenul limită pentru aceste controle la frontierele interne. În propunere se recomandă utilizarea evaluării de risc. S-au făcut numeroase eforturi. Comisia Europeană a făcut numeroase eforturi pentru a reveni la situația normală. Studiul nostru sugerează că viitoarele discuții ar trebui să se bazeze însă pe fapte și nu pe risc viața zonei Schengen nu poate fi mereu uh, nu poate depinde mereu de aceste riscuri care nu știm dacă se vor materializa sau nu. Trebuie ca deciziile noastre să se bazeze pe fapte și studiul nostru recomandă ca propunerea de regulament să fie legată de mecanismul de evaluare Schengen. Acest mecanism deja prevede posibilitatea de a efectua astfel de evaluări la granițele interne. Propunerea pentru regulament ar putea crea și o legătură formală cu acest mecanism de evaluare Schengen, astfel încât să vedem dacă aceste verificări sunt cu adevărat necesare. Ce se întâmplă cu persoanele care fac obiectul acestor verificări la frontieră? Se pot plânge dacă drepturile și libertățile lor sunt încălcate? Al doilea domeniu pe care ne-am concentrat, verificările polițienești interne. Comisia a înaintat o recomandare cu privire la verificări proporționate în încercarea de a rezolva preocupările acestor cinci state membre. Această recomandare este foarte utilă, dar trebuie să vă reamintesc că aceste verificări de către poliție nu pot fi echivalente cu controlele la frontieră și această recomandare ar trebui să țină cont de jurisprudența CEJ într-o cauză recentă în care a fost implicată Germania. Curtea a spus foarte clar, e nevoie de certitudine juridică, e nevoie de un cadru național foarte clar în care să se desfășoare aceste verificări polițienești, astfel încât sarcinile poliției să fie foarte bine definite, dar să respecte și codul frontierelor Schengen. Una dintre provocările principale pentru astfel de verificări proporționate este faptul că avem nevoie de flexibilitate, dar nu se știe foarte clar până unde merge echivalența cu controlele la frontieră și ce înseamnă prea multe verificări polițienești. Studiul subliniază faptul că deocamdată nu există o monitorizare regulată a acestor controle. Ar fi foarte util să știm care este domeniul de aplicare a acestor verificări și câte, să avem niște statistici cu privire la numărul acestor verificări și apoi să știm și cine este verificat, care sunt persoanele verificate și din ce motiv. Noi am sugerat să se folosească SIS pentru a putea monitoriza amploarea acestor verificări în Uniunea Europeană europeană. S-a discutat foarte mult despre baze de date și interoperabilitate. Întrebarea care rămâne este cine are acces la ce și în ce scop. Principiul limitării scopului este subiectul despre care nu vorbește nimeni, mai ales când vine vorba despre um, protejarea vieții private. Una dintre provocări este cum să păstrăm nivelul de încredere în rândul autorităților polițienești, dar și în rândul autorităților competente în materie de azil. Acestea vor oferi informațiile necesare dacă nu știu pe mâna cui ajung. Interoperabilitatea oare nu va duce la o creștere a neîncrederii în zona Schengen? Un lucru care nu este suficient abordat este mecanismul de plângere. În momentul în care se verifică Eurodac sau SIS Există posibilitatea de a depune o plângere dacă persoana vizată consideră că verificarea nu a fost corespunzătoare sau nu știe unde sunt um, stocate aceste date. Poate face ceva în acest sens. O evoluție foarte importantă pe care am observat-o noi în acest studiu, EBCG, fostul Frontex. Am observat că această uh, schimbare este una foarte bună în lumina, mai ales în lumina crizelor cu care ne-am confruntat. Am subliniat importanța EBCG și nevoia ca aceștia să-și păstreze profesionalismul în Uniunea Europeană în momentul în care efectuează controlele la frontieră și gestionează frontierele. Am văzut că prezența Frontex în special um, în contextul evaluărilor interpares, este foarte utilă în punerea în aplicare a codului frontierelor Schengen. Rămân în continuare provocări care au legătură cu dependența acestei agenții de statele membre. EBCG rămâne în continuare într-o mare măsură dependentă de statele membre. Și mai este un aspect. La nivel național există o sumedenie de factori, așa că trebuie să fim realiști în așteptările noastre de la noul Frontex, de la EBCG. Mai sunt aspecte care trebuie, desigur, îmbunătățite, mecanismul de plângeri al Frontex, care încă nu este independent și probabil că ar trebui să facem mai multe eforturi pentru a ne asigura că ofițerul răspunzător cu drepturile fundamentale are mai multe instrumente la dispoziție pentru a verifica verifica modul în care operațiunile Frontex pe teren respectă drepturile fundamentale. Un alt aspect, zidurile și gardurile de la frontieră. Ne-a surprins efectul de domino pe care l-a avut acest fenomen de ridicare a zidurilor la frontieră. De asemenea, ne punem întrebări cu privire la compatibilitatea acestui fenomen cu drepturile fundamentale, dar și cu uh, codul frontierelor Schengen și cu achiul comunitar. Aceste ziduri ridicate la frontieră permit practici ilegale în anumite state membre și noi recomandăm o analiză detaliată a acestor practici pentru că ar putea să submineze legitimitatea politicilor europene în acest domeniu. În concluzie, Recomandările noastre sunt următoarele. Elaborarea de politici ca răspuns la criză nu ar mai trebui să fie o practică curentă. Acest, criza nu ar mai trebui să fie un pretext, în special pentru miniștrii de interne, pentru a inversa procesul de lisabonizare uh, Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, a contribuit foarte mult la îmbunătățirea guvernanței zonei Schengen. Dar, în numele crizei, nu putem să sacrificăm ceea ce am obținut deja și nu putem să uh, reducem uh, cantitatea, ca să zic așa, de Europa pe care am pus-o până acum în acest domeniu. Poate problema nu este neapărat legată de Schengen, ci este legată de legislația în materie de azil. Poate că ar trebui să ne îndepărtăm puțin de regulamentul Dublin, care se bazează pe o împărțire inechitabilă a responsabilității și pe un mecanism artificial de relocare. Cred că dacă rezolvăm această problemă, nu ne vom mai concentra cu mișcări secundare. De asemenea, Agenția Europeană pentru Azil ar trebui să joace un rol important, ar putea să ajute state membre, precum Austria, care se pare că se confruntă cu numeroase probleme de um, mișcări secundare. Mulțumim foarte mult, domnule Carrera, pentru că ne-ați prezentat opinia dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Boiangiu, reprezentant permanent uh, al României pentru, pe lângă Uniunea Europeană. Domnule Boiangiu. Uh, distinguished MEP. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că am onoarea să uh, vă vorbesc astăzi uh, în numele domnului ministru Victor Negrescu, care și-a dorit din tot sufletul să fie altul de dumneavoastră astăzi, dar, dar din uh, motive obiective nu a putut fi prezent. Vă mulțumesc că ați organizat această reuniune și că discutăm un subiect foarte important pentru uh, țara mea. Zona Schengen reprezintă un pilon al integrării europene și în România se angajează să consolideze. Vorbim foarte mult uh, despre viitorul Europei, iar asta are legătură cu perspectiva unei zone Schengen care să funcționeze bine. Iată de ce Schengen este unul dintre proiectele care oglindește cel mai bine conceptul de unitate europeană și trebuie să facem tot ce putem pentru a-l păstra, păstr- pentru a-l uh, păstra cu echilibrul între libertate și securitate. Iar acest obiectiv poate fi atins printr-un cadru coordonat și unitar uh, al zonei Schengen, care trebuie să includă România și Bulgaria. Țara mea este un partener angajat la nivel european și participă la negocierile privind achiul Schengen și aplicarea acesteia și adoptă măsuri pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene la standarde înalte. Iată de ce vreau să vorbesc despre proiectele și inițiativele României din uh, domeniul migrației și contribuția noastră la agențiile europene. În ceea ce privește guvernanța Schengen și securitatea internă a Uniunii Europene, România, alături de celelalte state membre, se implică în mod activ uh, la discuțiile de, în ceea ce privește îmbunătățirea guvernanței zonei Schengen, iar scopul final este revenirea la funcționarea de plină a zonei Schengen în slujba cetățenilor și a securităților. România este unul dintre statele membre care participă cel mai activ cu experți la controlele in situ în statele membre în toate domeniile evaluării. A fost pe primul loc în ceea ce privește numărul de experți alături de Portugalia din septembrie 2017, evaluarea din septembrie 2017. Alte exemple de angajament se referă la regulamentul 458 uh, de uh, modificare a codului frontierelor, unde România a sprijinit uh, ideea controlelor fără excepție pentru a avea o securitate sporită la frontiere, iar noi am, suntem printre primele țări care au pus în aplicare sistemul Eurosur și uh, monitorizăm activitățile la frontiere în ceea ce privește migrația ilegală, criminalitatea, inclusiv uh, la granița cu Ungaria. Iar uh, noi sprijinim adoptarea și, adoptarea și aplicarea uh, pachetului de intrare-ieșire a frontierelor uh, inteligente, sistemul de autorizare, SIS-2, PNR, uh, EULISA și așa mai departe. Iar în cadrul eforturilor uh, sale, Uniunea, România a fost al doilea stat din UE după Franța care a instituit un PNR național cu o unitate ceea ce privește PNR. Iar în ceea ce privește aderarea la Schengen, este important uh, să se adapteze cadrul juridic pentru a permite Bulgariei și României să aplice pe de-a întregul noile instrumente de securitate pentru a evita lacunele în arhitectura de securitate a Uniunii Europene și datorită eforturilor noastre comune, frontierele externe ale Uniunii Europene sunt mai puternice și mai sigure și este limpede că, că lucrând împreună putem să avem atât uh, siguranță cât și libertate de circulație. Iar în contextul crizei imigrației noi am dat dovadă de disponibilitate de partajarea răspunderii la nivel european. În conformitate cu deciziile adoptate în 2015, ne-am implicat să primim o 4850 de persoane și să transfere un număr considerabil de persoane în Grecia și Italia. Deocamdată am relocat 780 de persoane din uh, Italia și Grecia pe baza unui angajament de peste 2000 de persoane, 2182. În ceea ce privește relocarea externă, am transferat 43 de refugiați din Turcia în 2013, iar în 2018 și 2019 vom participa în continuare la eforturile de uh, relocare la nivel european. Iar în ceea ce privește contribuția la agențiile europene, noi am dat dovadă uh, de o atitudine foarte activă. În 2016-2017 am contribuit uh, considerabil la misiunile Frontex prin experți și prin uh, echipamentul care l-a pus la dispoziție la nivelul Uniunii Europene, iar în 2017, în 2018 vom continua la fel de intens uh, la operațiunile prevăzute la frontierele externe, respectându-ne, bineînțeles, angajamentele în acest sens. Și ne aducem contribuția în mod consist, consecvent la uh, biroul de sprijin privind azilul, biroul european iar uh, noi uh, am ajutat agenția uh, oferind experți la EASO, șase echipe la misiunile din Grecia, Bulgaria și Italia între 2014-2017. Iar anul acesta România e gata să participe la, la planurile, la operațiunile pentru Italia, Grecia și Bulgaria. Eh, la misiunile EASO de identificare a admisibilității persoanelor vulnerabile, procedura pentru, sta, pentru stabilirea mm, statului membru care, care mm, are obligația de a face examinarea dosarelor și în ceea ce privește amenințele teroriste, ne-am sprijinit toate măsurile care doresc să instituie uh, instrumentele necesare pentru apărarea cetățenilor europeni și uh, pentru a promova cooperarea la nivel european, cât și cu partenerii terți. Angajamentul nostru a fost uh, a fost, a fost uh, uh, vizibil pentru toate pentru toți partenerii noștri și mai ales în ceea ce privește returnarea persoanelor, persoanele returnate. Uh, care este situația acum? Uh, implicarea României în chestiune de securitate arată că aduce o plus valoare zonei Schengen și securității interne ale Uniunii Europene. Noi suntem un furnizor uh, de securitate net pentru întreaga Uniune Europeană, iar Comisia a spus întotdeauna că România și Bulgaria au întrunit toate criteriile uh, de aderare la zona Schengen, iar Parlamentul European uh, sprijină această mișcare. Aș dori să vă mulțumesc pentru recunoașterea pe care a oferit-o Parlamentul, a oferit-o Parlamentul și, Comisiei, și Comisia României în ceea ce privește aderarea la zona Schengen și, uh, uh, a, și Comisia a subliniat nevoia de a integra România și Bulgaria în zona Schengen, fiindcă doar uh, Fiind uniți, vom putea avea o zonă Schengen mai puternică, dar uh, în continuare nu avem unanimitate la Consiliu în ceea ce privește aderarea la Schengen a României și Bulgariei, în ciuda faptului că s-au respectat toate condițiile necesare și uh, s-au, au fost împrunate cu succes toate evaluările uh, iar uh, aderarea noastră ar trebui să fie percepută ca o contribuție la consolidarea zonei Schengen într-o perioadă în care libera circulație și zona de circulație liberă este pusă sub semnul întrebări și ar fi un semnal politic în ceea ce privește viabilitatea procesului uh, Schengen. Doamnelor și domnilor, România este în continuare un partener de încredere în ceea ce privește um, consolidarea proiectului european și viziunea noastră este una pro-europeană orice alt scenariu se opune așteptărilor și valorilor în care credem și uh, pe care le-am promovat întotdeauna. Vom continua, bineînțeles, să dăm dovadă de solidaritate și de răspundere, recunoscând faptul că nu putem să avem nicio, niciun fel de probleme de securitate uh, nu trebuie să periclităm securitatea cetățenilor noștri și cred că toți actorii își dau seama că trebuie uh, finalizat cât mai repede cu putință lărgirea zonei Schengen. Suntem gata să continuăm dialogul cu toți partenerii pentru a ajunge la uh, succesul acestui dosar și vă asigurăm că respectăm întotdeauna valorile europene și ne bizuim ca întotdeauna, bineînțeles, pe sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Boiangiu! În ceea ce privește evoluțiile SIS, vreau să-i dau cuvântul domnului uh, Cârcov, uh, director adjunct de la EULISA. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membrii Parlamentului European. Voi începe prin a îmi aminti de o propoziție spusă de Lech Walesa acum ceva ani a spus că există o singură Europa și eu am văzut-o prin fereastra avionului. Cu siguranță nu se referea doar la zona Schengen, însă această propoziție se aplică unei zone fără frontiere a Europei și nu există un exemplu mai bun decât zona Schengen în acest sens. Dar această zonă nu este doar un pilon fundamental al proiectului european, este și un sistem ambițios de cooperare care atestă solidaritatea dintre statele membre și instituțiile europene și asigură libera circulație a cetățenilor și buna funcționare a pieței unice. Cetățenii obișnuiți uh, nu percep Schengen ca atare, pentru că um, ei nu înțeleg că este o, mașinărie complicată de legislație care cuprinde o serie de, de instrumente tehnologice și care asigură acest spațiu. Libera circulație în Uniunea Europeană este una dintre cele mai importante realizări ale pieței unice. Conform statisticilor, uh, mobilitatea în Europa este de patru ori mai mare și mai obișnuită față de uh, migrația care are loc în restul lumii. Mai ales în perioadele turbulente, trebuie să ne asigurăm că libera circulație poate continua, astfel încât să ne asigurăm că Europa funcționează cum trebuie. Mobilitatea este un vehicul important de creștere și de sporire a competiției, iar accesul la forța de muncă de peste tot este un avantaj pentru companiile europene. În același timp, zona Schengen se uh, confruntă cu mai multe provocări. Este o zonă deschisă și trebuie să rămână așa, dar în același timp trebuie să rămână o zonă sigură. Pentru a dezvolta un răspuns adecvat la aceste provocări, trebuie să recunoaștem transformarea fundamentală prin care trece spațiul Schengen în prezent. În primul rând, este vorba despre un proces de convergență între managementul uh, frontierelor, uh, securitatea internă și trebuie să spunem că nu mai pot exista linii de marcație între aceste sectoare. În același timp, funcționarea normală a Schengenului depinde de schimbul de informații. Din acest motiv, un element crucial al fundamentului uh, acestui spațiu și este, uh, sunt aceste sisteme informatice la scară largă uh, care există în Europa. Europa a făcut multe în acest sens. Sistemul informatic Schengen a fost o măsură importantă care a dus la eliminarea granițelor interne și rămâne în continuare un instrument important. În prezent, sistemul informatic Schengen este uh, cel mai uh, puternic sistem IT din Europa și este folosit uh, foarte mult la toate frontierele. Prognozele pentru 2017 ne-au arătat că au existat căutări prin intermediul acestui sistem uh, de extrem de multe ori, uh, iar numărul acesta a crescut în comparație cu anii trecuți. De asemenea, se reflectă și în numărul de căutări. Peste 20% de creșteri de căutări care s-au tradus în cifre înseamnă peste 240.000 de căutări și de răspunsuri obținute. 80% dintre ele sunt persoane care au fost uh, căutate. Sistemul uh, de informații Schengen oferă plus valoare în domeniul uh, managementului uh, securității la frontieră. Acesta operează global de 2 ani de zile. Există o serie de verificări care se fac și se verifică intrările și ieșirile din spațiul Schengen. Peste 502 milioane de solicitări de viză și foarte multe seturi de amprente au fost realizate. Eurodac este în continuare o platformă tehnică care este folosită uh, cu succes. Sistemul care există astăzi trebuie însă să evolueze pentru a sprijini realizările uh, obiectivelor politice. În acest sens, este foarte important să înregistrăm progres spre finalizarea și adoptarea SIS-2 și a revizuirii propunerii Eurodac. Astfel, va crește valoarea acestor două proiecte și instrumentele de schimb de informații și implementarea legislativă se vor îmbunătăți. Același lucru este valabil și pentru pentru revizuirea proiectului privind vizele. Arhitectura uh, informatică în Uniunea Europeană joacă un rol extrem de important. Verificările la intrare-ieșire, uh, pre-screening-ul uh, exonerării de vize, toate acestea sunt elemente importante. Și este foarte important ca acest spațiu să devină unul cât mai sigur. De asemenea, am observat că este foarte important să maximizăm eficiența sistemului. Acest lucru are efecte asupra funcționării spațiului Schengen. Tot, toate uh, statele ar trebui să aibă acces la acest sistem și să beneficieze de date de calitate superioară. Pentru ca uh, spațiul Schengen să funcționeze bine pe viitor, trebuie să uh, folosim în continuare aceste sisteme informatice, dar să permitem un schimb mai structurat de informații. Propunerea actuală a Comisiei cu privire la interoperabilitate oferă o platformă pentru a face acest lucru. Interoperabilitatea este foarte importantă, iar Uniunea Europeană trebuie să realizeze în acest sens progrese cât mai importante și mai rapide. Trebuie să lucrăm cu noi sisteme, să abordăm lacunele și să îmbunătățim sistemele de schimb, ținând cont de uh, dreptul la acces trebuie să înțelegem foarte bine că interoperabilitatea nu uh, are de-a face cu duplicarea da- bazelor de date, ci cu eficientizarea și utilizarea lor într-un mod mai eficient și mai transparent. Sistemele interoperabile trebuie să funcționeze bine și în felul acesta cooperarea în spațiul Schengen uh, va fi uh, mai bună pe viitor. Misiunea noastră este de a sprijini statele membre astfel încât uh, pe viitor Europa să fie mai sigură. Încă de la bun început, agenția noastră a fost un element important de fundamentare a Schengen și un contributor net la funcționarea normală a acesteia. Sperăm ca și pe viitor să ne îndeplinim misiunea, să ne extindem uh, rolul și funcția și uh, să continuăm pe același drum. Acțiunile sale trebuie să fie conforme cu uh, principiile uh, protecției datelor, uh, protecției spațiului privat și uh, procesului de schimb de informații. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum voi da cuvântul deputaților care doresc să intervină. Primul pe listă este, prima pe listă este doamna Grapini. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, în primul rând vreau să vă felicit pentru 22 Vreau să uh, vă felicit pentru organizarea acestei dezbateri și vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru că da, am încheiat anul trecut cu o rezoluție a Parlamentului European în care se solicita Consiliului admiterea României și Bulgariei în Schengen, nu pentru că uh, e România și Bulgaria, ci pentru că îndeplinesc condițiile tehnice stabilite în regulamentul Schengen. Uh, vreau să-i mulțumesc uh, domnului Carrero. Uh, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a prezentat și vreau să mă opresc asupra unei, unui lucru pe care o să pun și întrebare să vedem ce putem să facem. Domnul Carrero spunea între altele că este bine ca deciziile să se ia pe bază de fapte și nu de presupusuri riscuri. Eu provin din mediul de afaceri. Dacă aș fi încercat să nu iau nicio decizie pentru că veneau riscurile din toate părțile, probabil că nu aș fi putut să dezvolt niciodată o afacere. Uh, eu cred că oamenii politici trebuie să înțeleagă acest mecanism, pentru că, da, nu vom ști niciodată care sunt riscurile, dar uh, pot să vă spun în ceea ce privește țara mea că România are cel mai mare risc, uh, cel mai, puțin, uh, cel mai mic risc din punct de vedere al atacurilor teroriste, a tot ceea ce um, dorim să, să nu avem în Uniunea Europeană mult mai puțin risc decât țara care se opune în Consiliu uh, vis-a-vis de intrarea României și a Bulgariei în spațiul Schengen. Și atunci eu spun, dacă cetățenii din țara mea au avut uh, înainte de aderare și facem 10 ani de la aderare, am făcut 10 ani de la aderare, aveau un procent foarte mare, eram în top 3 uh, ca cetățeni pro-europeni. Și acum constatăm că scade uh, uh, și în România, într-o într situație după părerea mea, extrem de delicată în uh, spațiul european, uh, euroscepticism, ieșirea uh, Marii Britanii. Ce vrem noi prin deciziile acestea, aceste politici, acestor politici? Să împingem statele să se ducă cetățenii spre euroscepticism? Eu sunt adesea întrebată de ce noi nu intrăm în Schengen? Oamenii de afaceri au un cost suplimentar, cetățenii nu se bucură, așa cum spunea domnul Carrera, de drepturi. Noi trebuie să punem față în față aceste lucruri. Și atunci, întrebarea mea este noi uh, și când spun noi mă refer la cele trei instituții parlamentul european comisia care s au manifestat pro uh, de ce nu putem o singură instituție o singură țară este mai puternică decât uh, majoritatea parcă este inversată regula democrației dacă o minoritate decide asupra unei majorități. mulțumesc. Thank you very much. And since the list grew quite a lot in order to fit within the schedule, Rog să respectați uh, timpul alocat. Uh, vă voi ruga așadar să vă limitați întrebările la un minut și urmează acum domnul Coelho. Vă rog. Chair, thank you to Dr. Carrera. Domnule președinte, uh, mulțumesc, domnule Carrera. Mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus. Considerăm că Schengen nu este parte a problemei, ci este o parte a soluției. Și, într-adevăr, ați subliniat foarte corect că responsabilitatea Dublin um, este cea despre care vorbeați. Am două întrebări. Ați vorbit despre o legătură între uh, mecanismul de evoluție Schengen și uh, impunerea de controle uh, la frontiera Schengen. În ce situații credeți că va exista această conexiune? De asemenea, v-ați referit la Comisia Europeană și la guvernanța Schengen. Uh, care este scopul? Este acela de a extinde și de a permite uh, controlul la frontieră sau credeți că uh, acesta provine din propunerea uh, Comisiei? În ceea ce privește România, într-adevăr, v-am susținut, v-ați făcut temele, experții au confirmat că aveți dreptate, acest Parlament nu v-a trădat, problema este, așa cum ați spus, unanimitatea la Consiliu întrebarea care se pune este acum este președinția bulgară la Consiliu și noi solicităm acestea să discută uh, discute despre dosare din acest domeniu. Credeți că există semne pozitive care să arate că Consiliul își va schimba decizia și va permite Bulgariei și României să adere la spațiul Schengen până la sfârșitul uh, președinției bulgare? Președintele, mulțumesc, uh, domnule Haleau. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru aceste uh, prezentări. Am o întrebare pentru domnul Carrera. V-ați referit la nevoia unui sistem european de azil corespunzător și a spus că un sistem automat de relocare ar rezolva problema mișcărilor secundare a azilan azilanților. Uh, credeți că este o declarație realistă? Motivul din spatele acestor mișcări secundare este acela că multe state membre sunt mai atrăgătoare decât altele pentru acești azilanți. Deci, chiar dacă o persoană este relocată automat într-un stat membru în care nu dorește să ajungă, până la urmă va părăsi statul membru respectiv și se va duce în statul membru pe care îl preferă, profitând de granițele deschise. După părerea mea, există foarte puține alternative la aceste controle la frontierele interne dacă vrem să reducem mișcările minereurile ilegale și secundare. Ați spus de asemenea că este timpul ca statele membre să revină la normalitate. Cred că prin asta ați vrut să spuneți că ar trebui ca aceste state membre să pună capăt controlelor la frontierele interne. Dar sunteți de acord că reintroducerea acestor controle este o reacție la niște evenimente anormale mai degrabă decât uh, o problemă în sine? Aceste state membre nu fac controle la frontierele interne de dragul de a le face. Le fac pentru că trebuie să rezolve o problemă de care Uniunea Europeană nu se ocupă. Mulțumim, domnule Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Extinderea zonei Schengen pentru a include Bulgaria și România a făcut obiectul numeroaselor dezbateri din Parlamentul European. Comisia Europeană a spus în repetate rânduri că cele două țări respectă toate criteriile tehnice, care sunt de fapt singurele criterii legale pentru uh, intrarea în zona Schengen. Noi deja folosim SIS și respectăm criteriile. La începutul anului Consiliul uh, a adoptat o decizie pentru a permite acces 100% Um, recunoaștem vizele Schengen, folosim sistemul ETIAS. Până la urmă, Bulgaria și România sunt membre de facto în zona Schengen. Însă, din cauza că anumite state membre obiectează, nu am devenit membri cu drepturi de pline și cred că este trist că am permis politicii să stea în calea respectării drepturilor. Săptămâna trecută a avut loc o misiune libe în România și în Bulgaria și eurodeputații au putut uh, să vadă cu ochii lor cum se desfășoară controlele la frontiera uh, cu Bulgaria, la frontiera externă a Uniunii Europene. Și în loc să tot uh, discutăm despre domeniul de aplicare, ar trebui ca în acest an să ne putem felicita uh, pentru includerea României și a Bulgariei în uh, zona Schengen. Doamna Wikström, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor pentru participare. Eu sunt raportor pentru reforma regulamentului Dublin și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule Carrera. Este rezultatul eșecului sistemului comun de azil practic, asta a cauzat situația cu care ne, cu care ne confruntăm acum. Azi dimineață am citit evaluarea Suediei în acest sens. De asemenea, am văzut că multe state membre s-au uh, folosit de această situație. Uh, în primul rând, s-au introdus controlele la frontieră în timpul crizei migraților și apoi s-a trecut la argumente de securitate. Iar aceste lucruri văd că se întâmplă și uh, la nesfârșit. De aceea trebuie să introducem un sistem Dublin bazat pe alocarea permanentă la care să participe toate statele membre și să pună umărul această acest Parlament trebuie să fie unit. Am reușit uh, să unim 75% dintre membri și există și o supraveghere democratică. Eu m-am ocupat de 23 de reuniuni ale raportorilor din umbră, dar Consiliul nu a fost prezent la niciuna dintre acestea, deci nu avem parteneri de negociere. Sunt de acord cu dumneavoastră, este foarte important ca statele membre, miniștrii de interne și prim-ministrii să treacă dincolo de acest simplu răspuns la la criză. Noi suntem pregătiți de negociere, dar nu avem cu cine să negociem. Oare ne puteți uh, oferi mai multe informații astfel încât să avem și noi mai multă muniție în bătălia care urmează? Mulțumesc, domnul Diaz de Mere. Gracias a los tres ponentes y tres... Mulțumesc, mulțumesc prezentat celor care au făcut prezentări eh, oaspetelor noștri libertatea de circulație trebuie să fie asigurată și consolidată, iar controlele trebuie să fie doar temporare, limitate în timp. În al doilea rând, Bulgaria și România trebuie să uh, aibă acces uh, la zona Schengen, fiindcă au trecut uh, toate, au, înt, uh, au întrunit toate condițiile necesare. În ceea ce privește lisa Uh, SIS, uh, Eurodac, uh, ETIAS, sistemul intrării ieșiri Da, dar ne lipsesc ECRIS și PNR. EULISA, după cele două propuneri legislative în cadrul interoperabilității anunțate de uh, domnul comisar King, uh, va fi finalizată sau uh, nu în contextul securității, dacă nu se, integra, se integrează și ECRIS și PNR, atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valero. Tack så mycket. Jag talar svenska. Ni har lurarna på er, ser jag de flesta. Mulțumesc. Voi vorbi în suedeză. În Suedia, Nu e nevoie de pașaport pentru a călători în zona, în regiunea nordică, pentru că avem această uniune nordică ce permite uh, libertatea de circulație, cred că a fost creată în 1974, deci nu avem nevoie de pașaport. Practic s-au scos toate controlele la frontieră, însă acum situația este diferită, ne-am închis granițele, am introdus uh, controle intensive acum uh, când se trece podul între Copenhaga și Malmo uh, uh, e destul de complicat pentru că trebuie să Uh, treci prin controle. La început se verificau pașapoartele de partea daneză a graniței, apoi trebuia să ne dăm jos din tren pe partea suedeză și ne verifica poliția. Acum uh, situația s-a îmbunătățit un pic. În continuare trebuie să arăți pașaportul când ajungi în Suedia, dar controlele durează mai puțin. Mai sunt însă alte frontiere când uh, călătoresc spre Stockholm Acum uh, trebuie să stau la control. Mi-aduc aminte că mulți ani de zile n-aveam treabă, nu trebuia să să trec prin controle. Acum în Franța, de exemplu, la Strasburg, când mergem din nou, trebuie să trecem prin controle, dar dacă mă duc cu mașina de la Frankfurt la Strasburg, atunci nu trebuie să fac niciun control când trec frontiera. Deci ce facem până la urmă? Se pare că avem controle la frontieră, dar numai în anumite zone și această situație mie mi se pare foarte ciudată. Îmi cer scuze, cred că m-am lungit un pic, dar eh, întrebarea mea este următoarea. Uh, Avem noi amenințări, într-adevăr, și avem uh, nevoie de noi controle, dar până la urmă, care este impactul acestora? Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, Mie îmi plac uh, faptele, pentru că sunt uh, inginer și mă bucur că domnul Carrera a făcut referire la fapte când uh, vine vorba de România și Bulgaria și accesul lor la zona Schengen. Aș vrea să insist asupra acestor fapte. Ați spus că cinci state membre, împreună cu Franța, au controle la frontieră și că e momentul să le retragă. Despre asta discutăm în Comitetul Special pentru Schengen și noi considerăm că aceste controle la frontierele interne trebuie Um, eradicate, astfel încât să putem reveni la o zonă Schengen care ar trebui să cuprindă și România și Bulgaria, pentru că acestea respectă toate criteriile. Cred că e vorba de o decizie politică ce ar trebui luată sub președinția austriacă și sub președinția română. Și dacă e vorba de o decizie negativă, atunci cred că ar trebui să apelăm la Curtea Europeană de Justiție pentru a vedea cine are dreptate. Însă, dacă prelungim această situație, această incertitudine, nu vom face decât să transmitem o imagine negativă despre Uniunea Europeană către persoanele care nici măcar nu au de a face cu mobilitatea în Uniunea Europeană, nici măcar nu se prevalează de aceasta, dar pur și simplu văd că românii sunt tratați ca niște cetățeni de mâna a doua și cred că trebuie să uh, evităm această situație. Un alt aspect, în ultimele săptămâni Comisia a spus că Bulgaria este mai bine pregătită decât România și că poate Bulgaria ar trebui să intre în zona Schengen, pe când România nu. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. România și Bulgaria. Începând cu 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, am fost văzuți ca un fel de cuplu. România și Bulgaria erau un cuplu care trebuie să se ocupe de MCV, care trebuie să respecte criteriile de aderare la zona Schengen și așa mai departe. Și acum a început această discuție de despărțire a acestui cuplu. Și cred că nu este just, cred că România și Bulgaria trebuie trebuie să beneficieze de același tratament și cred că trebuie să le se ofere dreptul de a intra în zona Schengen în același timp. Mulțumesc! Mulțumim! Ultima întrebare din partea domnului Rademov. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua! Viitorul Uniunii Europene cred că depinde foarte mult de solidaritatea și unitatea de care putem da noi dovadă. În ceea ce privește Bulgaria și România acum, observăm că există o lipsă de solidaritate față de aceste două țări și ni se pare că asistăm la aplicarea unor standarde duble. Cele două țări sunt pregătite din punct de vedere tehnic să intre în zona Schengen, însă se pare că nu li se oferă această șansă. Este foarte uh, departe statutul lor de membru și cred că nu este corect să se aplice standarde duble și nu este corect să nu se recunoască realizările celor două țări. Bulgaria s-a descurcat foarte bine în această criză a migranților. Domnul Radev deja ne-a spus că Bulgaria protejează foarte bine granița externă a Uniunii Europene. Deci, Consiliul trebuie să ia decizia corectă pentru Bulgaria și România. Cele două țări trebuie să facă parte din zona Schengen. Noi protejăm frontierele externe ale Uniunii Europene, lucru care este extrem de important și de aceea este la fel de important ca cele două țări să devină membre ale zonei Schengen. Mulțumim pentru a da timp uh, și următorului panel de expert. Vă dau două minute fiecăruia pentru a răspunde la întrebările adresate de deputați. Dr. Carrera, please. You start. Începem cu domnul Carrera. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, întrebări și observații. Uh, o să fiu succint în studiu. Noi, în ceea ce privește evaluarea riscului și mecanismul de evaluare Schengen nu sunt lucruri diferite. Noi spunem că evaluarea riscului este o modalitate utilă de a examina situația actuală împreună cu țările vecine. Deci e binevenit faptul că țările vecine sunt implicate în, evalu- în această evaluare, dar uh, ea rămâne la nivelul uh, statului respectiv, uh, modul în care se desfășoară această evaluare. Deci avem acest, această metodă cu inspecții anunțate și neanunțate, noi am propus uh, ca aceste lucruri să fie făcute uh, mai uh, des, aceste inspecții să fie făcute mai des la frontiere pentru, și la frontierele interne pentru a vedea dacă măsurile luate sunt proporționale în dorința de a menține sigură zona Schengen. Apoi uh, avem și propune aici o fază intermediară între articolele 25 și 29, iar um, Comisia a salutat ideea de a încerca să rezolvăm sau să legalizăm situația actuală, dar există și riscuri aferente în ceea ce privește mesajul pe care îl transmitem în ceea ce privește o situație ilegală după evaluările noastre. Deci, uh, Uh, a venit vremea să se pună capăt acestor uh, controle. În ceea ce privește miniștrile interne, modul în care am evaluat noi uh, calea de urmat și situația viitoare este următoarea. Cu cât anumite state membre insistă asupra controlelor interne, cu atât ar trebui să existe mai multă Uniune Europeană pentru a evalua aceste măsuri și pentru a descrește marja de manevră, de apreciere pe care o au. Deci ar trebui să se gândească foarte bine la consecințele acțiunilor lor. Suntem de acord cu evaluarea Comisiei Europene, cum că nu mai e valabil argumentul mișcărilor secundare. Ar trebui să se înțeleagă că s-a uh, terminat criza și să punem accent acum pe aplicarea sistemului european comun de azil. Deci, mecanismul de alocare are în spate ideea de a ne asigura că toate statele membre respectă angajamentele existente și se gândesc în, ă, în același timp la un sistem nou. Nu există alte opțiuni. Parlament is uh, forward. Ah. Și oh, sigur că trebuie să trecem mai încolo de uh, logica Dublin. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Boiangiu, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care au făcut uh, comentarii cu privire la uh, aderarea noastră pe drept la spațiul Schengen. Acest lucru confirmă ceea ce știam deja, și anume că beneficiem de sprijinul Parlamentului. Voi uh, spune de ce consider că este o aderare cinstită, pentru că uh, am îndeplinit toate criteriile și este vorba de principiu. Avem dreptul să aderăm la spațiul Schengen. În al doilea rând, vorbim despre o chestiune de consolidare a spațiului Schengen. Și cu toții au spus că împreună suntem mai puternici. Sau pentru a folosi cuvintele președinției bulgare, împreună suntem uniți, suntem puternici. În felul acesta consolidăm spațiul Schengen, fiind uniți și permițând uh, românii și bulgarii să adere. Și în al treilea rând vorbim de o chestiune care ține de funcționalitate, pentru că deja oferim securitate, deja acționăm ca și cum am fi un membru de facto al spațiului Schengen și, într-adevăr, avem o contribuție comensurabilă pe care o aducem deja spațiului Schengen. Acum, în ceea ce privește uh, întrebarea domnului Coeliu, cu privire la semnale pozitive. Noi, ca, ca funcționari guvernamentali, diplomați, avem datoria să fim optimiști, să căutăm aceste semnale pozitive, le identificăm și asta facem în continuu. Noi discutăm cu toate statele membre și prezentăm aceste semnale pozitive, iar astăzi eu am prezentat am făcut o prezentare importantă în ceea ce privește uh, participarea noastră și în continuare vom încerca să angajăm statele membre pentru a le arăta că noi oferim securitate zonei Schengen și că merităm să facem parte din zona Schengen și, bineînțeles, ne aducem contribuția și în ceea ce privește reforma și consolidarea, reformarea și consolidarea zonei Schengen și sperăm că acest lucru va fi un semnal pozitiv pentru viitor și pentru aderarea noastră până la urmă. Mulțumesc!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 Now we'll move to the second so, session. Okay, we'll start with the session. So. Okay, then we're moving to the second session, if I understand correct. Da, deci uh, trecem la al doilea panel, nu-i așa? La evaluarea funcționării zonei Schengen. Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem gata pentru următorul panel. Thank you. Sí, por una hora. So yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Nico Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling on, we're calling on the podium to keep on. Trecem acum la a doua, al doilea panel. Începem cu domnul Simon Mogdieu uh, de la Comisia Europeană, domnul Mico Simola, de la Justice and Home Affairs, de la guvernul finlandez, și domnul Fabrice Legerie, director la uh, EC uh, de la Agenția de uh, de Gardă de Coastă și de Frontieră. Trecem acum la a doua parte a audierii noastre domnul Mordieu de la DG Home, apoi uh, directorul executiv, uh, domnul Legeri, de la uh, Eurosur și Frontex, pardon, și domnul uh, Mico Simola, din Finlanda, de la uh, JHA și o să analizăm acum situația Schengen, mai ales în ceea ce privește aplicarea, aplicarea mecanismului de evaluare a zonei Schengen și uh, regulamentul um, e, și o să începem cu uh, domnul uh, Mordu, care îi dăm cuvântul timp de 10 minute, după care mergem mai departe Mulțumesc, uh, domnule președinte, și o să, o să vă explic cum folosim acest mecanism de evaluare. Vreau să vă vorbesc și despre constatările noastre. În primul rând, vreau să vă spun că Schengen este una dintre cele mai mari realizări de co- ale cooperării europene. Sunt uh, convins că domnul comisar va prezenta și viziunea pe viitor, pentru viitor în seara aceasta. Și este și un, uh, o parte a uh, Uniunii Europene care a fost uh, supusă presiunii în ultimii ani. Noi vreau acum să ne întoarcem la situația de normalitate. Iar pentru asta e nevoie de încredere între statele europene, între instituțiile europene și cetățenii europeni. Spun asta pentru că uh, unul dintre instrumentele cele mai importante pentru a reclădi această încredere este mecanismul de evaluare. Și mulțumesc domnului Coeliu și uh, ai celorlalți membri ai grupului de control care ne-au permis să arătăm Parlamentului European că acest mecanism este o poveste încununată cu succes și funcționează. Acest mecanism nou funcționează de trei ani și cred că avem suficiente informații pentru a trage primele concluzii în ceea ce privește ce funcționează și ce nu. Dați-mi voie să încep cu câteva lucruri concrete. În trei ani am avut 85 de vizite de evaluare și 85 de rapoarte de evaluare adoptate fiecare misiune. Să vă spun ce înseamnă. Uh, implică opt experți din statele membre, doi experți ai comisiei și din ce în ce mai mulți observatori din partea agențiilor, nu numai din, de la agenția lui Fabris, dar și alte agenții care joacă un rol foarte important aici. Ce facem noi la acest mecanism, uh, în cadrul acestui mecanism sunt evaluate mai multe state membre în șase do- domenii de politici anual. E vorba de gestionarea frontierilor externe, Uh, politica vizelor uh, SIS, uh, politica returnărilor, cooperarea polițienească și protecția datelor. Avem în egală măsură, în afară de aceste evaluări și inspecții eval, um, um, anunțate, avem și inspecții neanunțate pentru a verifica cum este aplicat, aplicat legislația zonei Schengen în statele membre. Unul dintre scopurile uh, mecanismului de evaluare este să verificăm uh, faptul, să vedem dacă se aplică condițiile necesare pentru achiul Schengen uh, în cazul acelor țări care doresc să intre în zona Schengen. Și asta are legătură clar cu dezbaterea anterioară. Vă dați seama și cred că știți că Comisia de mult timp spune că România și Bulgaria întrunesc condițiile și în ultimii ani am uh, colaborat și cu, cu Croația, avem și inspecții uh, Uh, am avut inspecții în 2016-2017 și sper că asta uh, ne va face ca pe viitor, în scurt timp, să existe o recomandare pozitivă din partea Comisiei și să adere și scroase la zona Schengen, chiar dacă Consiliul va lua această decizie până la urmă. Și cred că în ultimii ani am făcut progres în ceea ce este îmbunătățirea uh, valorilor la calitativ și în ceea ce este caracterul uniform. Rapoartele noastre au devenit mai concise și mai bune. Am reușit să instituim o procedură de monitorizare mai bună în ceea ce privește monitorizarea recomandărilor. Acum includem și evaluarea politicilor de returnare în cadrul uh, inspecțiilor. Acesta este un subiect despre care am discutat uh, frecvent în ultimele luni. Am reușit să avem și o misiune uh, combinată în ceea ce privește evaluarea frontierilor externe și din ce în ce mai mult implicăm agențiile, așa cum am spus, uh, CCB și uh, um, uh, FRA și, și inspecțiile neanunțate au fost foarte bune. Am uh, lucrat foarte mult și uh, pe formare, unde uh, Uh, um, EBCG a oferit um, foarte mult ajutor în acest sens. Fabrice va vorbi despre uh, vulnerabilitate și evaluarea vulnerabilității. Eu ce vreau să spun din punct de vedere al Comisiei este că Uh, mecanismul de evaluare a zonei Schengen și evaluarea vulnerabilității, mecanismul de evaluare a vulnerabilității sunt două componente foarte importante a controlului calității. Bilanțul de sănătate în ceea ce privește sistemul Schengen și sunt, uh, să zicem, uh, două fețe ale aceleași monede, iar um, noi, eu și Fabrice, am încercat din greu să ne asigurăm că există interoperabilitate între noi, că există un schimb de informații între aceste două instrumente și cele două uh, agenții și comisia care lucrează, bineînțeles, uh, în strânsă legătură pentru a folosi cât mai bine sinergiile dintre aceste două instrumente. Acum, uh, bineînțeles, îmi dau seama că am uh, că nu am foarte mult timp la dispoziție, vreau să vă vorbesc despre constatările repetate uh, și care sunt problemele cu care se confruntă statele membre? Vreau să vă vorbesc despre ele la, la nivelul politicilor. Dacă ne uităm la gestionarea frontierelor externe, când analizăm cele trei tipuri de frontiere, terestră, aeriană și maritimă, precum și sistemul integrat de gestionare a frontierelor, constatăm adesea că nu avem întotdeauna la nivelul statelor membre o abordare comună deci un concept un, un concept de integrare a gestionării frontierelor Uniunii, există provocări în ceea ce privește uh, autoritățile și colaborarea între acestea. Uneori uh, resursele sunt, sunt nesuficiente la nivel de personal mm, sau personalul nu este calificat cum trebuie, nu este format cum trebuie, iar adesea am dori să existe, să zicem, uh, o analiză bazată pe riscuri în ceea ce privește stabilirea modului în care trebuie să existe o supraveghere a frontierei sau controle suplimentare ale frontierei. Iar când vine vorba de controle la frontieră, una dintre problemele principale pe care am identificat-o reprezintă faptul că condițiile de intrare pentru verificarea resortisanților din țări terțe nu sunt aplicate întotdeauna sau nu sunt folosite întotdeauna bazele de date existente. Am constatat acest lucru, mai ales prin identificarea uh, luptătorilor teroriști, suspecților luptători teroriști din ceea ce privește cooperarea polițienească. Există lacune în continuare în ceea ce privește uh, o analiză națională de risc cu o dimensiune transfrontalieră, iar aici cred că avem nevoie de mai multă formare, avem nevoie de mai mult personal și punctul unic de contact, care este un instrument foarte important pentru cooperarea polițienească. Încă o problemă similară în acest domeniu reprezintă lipsa de acces la bazele de date comune și un sistem de gestionare comună. Am vrea ca statele membre să folosească mai mult instrumentele cum ar fi uh, patrulele poliție comune și uh, activitățile comune de poliție. Apoi, uh, în ceea ce privește uh, Alte probleme se referă la... În cerul SIS este vorba despre datele pentru utilizatorii finali, datele SIS, și anume că datele, aceste date nu sunt ușor de înțeles uh, pentru utilizatorii finali. Alte probleme sunt referitoare la lipsa de continuitate a măsurilor uh, pentru uh, copiile naționale SIS și o limitare a aplicării la nivel național uh, și greutăți în ceea ce privește formarea utilizatorilor finali. Apoi, politica vizelor. Aici există, mai trebuie vești bune, în ceea ce privește principalele funcții. Există o examinare profundă a solicitărilor de viză și riscurilor solicitanților. În general, răspunsul este că răspunsul este da, nu există foarte multe probleme în această privință, dar problemele apar uh, în, care apar sunt următoarele. Uh, aceste practici în unele țări um, sunt diferite și există riscul acestui turism pentru obținerea vizelor, iar unele, de, unele măsuri de reducere a costurilor au dus uh, la reducerea personalului în acest domeniu. Iar în ceea ce privește returnările, uh, acest subiect uh, este una dintre, în acest subiect una dintre mare probleme este lipsa de informații statistice viabile și uh, alte probleme se, re, recurente se referă la uh, faptul că deciziile de returnare nu sunt uh, aplicate cum trebuie de statele membre. Există și diferențe în ceea ce privește uh, interzicerea uh, de intrare pentru persoanele care stau ilegal și uh, apoi uh, modul de îndepărtarea persoanelor de pe teritoriu diferă și de la, statele, de la un stat membru la altul și aplicarea deciziilor de returnare iarăși se face într-un mod nearmonizat. Cred că la anul ar fi bine să se armonizeze mai mult lucrurile aici. În ceea ce privește protecția datelor, un subiect care vă interesează, bineînțeles, pe dumneavoastră, există probleme în ceea ce privește lipsa de independență a autorității de supraveghere a protecției datelor și eh, lipsa eh, de experiență sau de perioadă adecvată pentru aceasta de agenție și pentru sistemele VIS și SIS nu există uh, o informare adecvată în ceea ce privește drepturile persoanelor, uh, ce se mai poate îmbunătăți, uh, noi cel puțin trebuie să facem ceva în ceea ce privește um, calendarul procesului de evaluare. Uneori durează până la un an după un control până să se obține planul de acțiune din partea statului evaluat. Bine, aici asta are legătură și cu uh, cerințele eval, uh, evaluării și să putem putea să vedem dacă în acest regulament procedura poate fi simplificată. Deocamdată ne-am uitat și la posibilitatea de a avea soluții interne pentru a grăbi mai mult procedura. Și, în ultimul rând, că nu am mult timp la dispoziție, vreau să vă spun că cred că statele membre trebuie să facă și ele mai mult de partea lor în ceea ce este îmbunătățirea mecanismului. Unele state membre uh, iau în serios evaluarea și recomandările, bineînțeles, și fac totul, tot ce stă în putință pentru a soluționa problemele rapid. Însă uneori am impresia că alte state membre nu iau în serios acest exercițiu și uneori uh, dau, dau vadă de întârziere în ceea ce privește uh, înaintarea planurilor de acțiune sau au planuri de acțiune prea vagi sau cu măsuri uh, Uh, ce se vor lua într-un viitor prea îndepărtat, ceea ce are consecințe nu numai pentru statul membru respectiv, ci pentru toate statele membre. Și vreau să vă spun un lucru în concluzie. Și anume, zona Schengen va reuși, este uh, pe atât de puternică pe cât este de puternică verica sa cea mai slabă. Iar asta este interesul nostru al tuturor, ca fiecare țară să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți uh, aplicarea acquis-ului zonei Schengen, iar în acest context cred că mecanismul de evaluare a zonei Schengen joacă un rol foarte important și o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Mordiu. Now we keep on. Mulțumesc foarte mult, domnule Mordiu. Mergem mai departe fiindcă acest mecanism uh, este o responsabilitate comună a Comisiei cu statelor membre, iar domnul Simola ne va vorbi despre funcționarea mecanismului uh, din, iată, alt punct de vedere. Vă mulțumesc. Aveți acum cuvântul. Mr. Chairman, distinguished... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor. În primul rând, sunt foarte bucuros să am ocazia de a prezenta punctul de vedere a statelor membre cu privire la uh, evaluarea Schengen, mecanismul de monitorizare și evaluare Schengen și uh, sunt uh, încrezător că participarea mea în uh, multe misiuni de evaluare Schengen, precum și experiența mea ca trainer la Frontex um, și la cursuri de evaluare Schengen, participarea mea ca membru în Comitetul Schengen și în calitate de membru în um, grupul de lucru de la Consiliu oferă o bază bună uh, de discuție. De asemenea, aș dori să menționez câteva concluzii la care am ajuns atunci când am făcut vizite la fața locului în diferitele state membre. Doresc de la bun început să subliniez că prezint aceste lucruri bazându-mă pe propria mea experiență, așa cum am spus mai înainte. Pornind de la background-ul meu, mă voi concentra pe prezentarea uh, învățămintelor trase uh, cu privire la mecanismul de evaluare Schengen la granițele externe ale Uniunii Europene. Este important să știm că, chiar dacă controlul de la frontierele externe reprezintă un element cheie, în același timp este doar o parte a sistemului Schengen. Controlele eficiente ale frontierelor externe reprezintă o piatră de hotar, însă întregul lanț trebuie să funcționeze bine. De exemplu, dezghetarea tuturor acelora care ciente ale frontierelor externe reprezintă o piatră de hotar, însă întregul lanț trebuie să funcționeze bine. De exemplu, dezghetarea tuturor acelora care trec în mod ilegal frontiera externă a Uniunii Europene nu este un lucru suficient dacă nu funcționează bine sistemul de returnare vă voi prezenta experiențele mele și concluziile uh, la care am ajuns, care funcționează bine în sistemul actual. În primul rând, cooperarea dintre statele membre și Comisie funcționează bine și uh, ba, chiar uh, s-a îmbunătățit de-a lungul timpului. Coordonarea generală este așadar bine organizată. Cu această ocazie, aș dori să menționez și faptul că mecanismul de evaluare a gradului de vulnerabilitate, creat pornind de la regulamentul IPCG, reprezintă un instrument complementar important la mecanismul de evaluare Schengen. Dar cred că despre aceasta vom auzi uh, câteva detalii ceva mai târziu. În al doilea rând, sistemul de training este un element care funcționează bine. Evaluatorii Schengen uh, au uh, dezvoltat și au livrat uh, rezultate. Acesta este un pachet valoros care contribuie la uh, progres. Merită să menționăm faptul că numai cei care au trecut de acest curs cu succes pot fi uh, selectați de către Comisia uh, de Evaluare. Voi trece acum la cea de-a doua parte a prezentării mele, și anume, ce trebuie îmbunătățit în sistemul actual. Unul dintre principalele aspecte este faptul că procedura prezentă este mult prea înceată pentru a garanta măsuri corective într-un uh, timp rezonabil. În ultimii ani am observat cât de rapid uh, se schimbă situația de la frontierele externe. În sistemul actual, cu titlu de exemplu, a durat mai mult decât un an după vizita de evaluare înainte ca raportul să fie discutat la Comisia Schengen. Recomandările către statul membru evaluat uh, poate fi, pot fi oferite de către Consiliul numai după ce raportul a fost adoptat. Astfel de tergiversări nu sunt benefice pentru spațiul Schengen comun și cred de asemenea că nu sporește nici încrederea dintre statele membre ale spațiului Schengen. De ce este acest sistem atât de încet? Eu personal consider că există două motive. Resursele uh, unității responsabile de la comisie sunt limitate, într-o oarecare măsură, și apoi consultarea internă și procedurile aferente de la comisie pentru finalizarea raportului durează mult prea mult. Resursele limitate uh, ale comisiei au uh, un impact negativ și asupra follow-up-ului, care monitorizează modul în care statele membre implementează recomandările, pornind de la concluziile la care s-a ajuns. Așadar, ar trebui să ne concentrăm mai puternic pe partea de follow-up, pentru că, din punctul meu de vedere, acesta este punctul cel mai important din întregul mecanism. Deci, îmbunătățirea nivelului și a calității uh, controlului uh, la frontierele externe. Acest lucru se uh, datorește limitărilor tehnice și legislative ale anumitor agenții. În practică, acest lucru înseamnă că echipele de la fața locului nu au acces la toate informațiile importante care ar putea să le fie utile în activitatea lor atunci când evaluează anumite funcționalități la care am ajuns la misiunile de evaluare Schengen desfășurate la frontierele externe. Voi vorbi uh, la nivel general despre aceste rezultate pentru că nu am timp să intru în detalii ținând cont de natura lor restrictivă. Voi începe încă o dată cu concluziile pozitive. Protecția la fată, ei încearcă să uh, își uh, dezvolte abilitățile și uh, aplică proceduri atunci când uh, performează. Doresc să menționez de asemenea câteva aspecte în care îmbunătățirea este absolut necesară în anumite state membre. Cunoașterea regulilor în analiza de risc, în procesele aferente și în ceea ce privește abilitatea de a detecta documentele falsificate. Un rezultat îngrijorător are legătură cu resursele uh, puține și inadecvate Uh, referitoare la infrastructura existentă ar trebui să garanteze, cu resursele limitate și cu infrastructura de care beneficiază, o implementare adecvată a legislației Uniunii Europene, cum ar fi uh, verificarea bazelor de date de la nivel național, implementarea sistemului entry-exit până în 2020 și uh, eventual implementarea uh, sistemului de autorizare, la structură nouă, la punctele de trecere a frontierei. De ce uh, sunt uh, atât de uh, comune aceste concluzii negative. Ei bine, în anumite state membre, sistemele de management uh, integrat la frontieră este în aceste situații resursele centralizate, supervizarea și uh, instrucțiunile cu privire la controlul la frontiere uh, Uh, nu se realizează de la centru și de aceea, în practică, este greu să se realizeze sarcini de la, la frontieră. Uh, lipsește un element de aceea s-a ajuns la multe neajunsuri și puncte slabe din punct de vedere structural în anumite state membre. Pentru a rezolva astfel de situații și pentru a îmbunătăți situația, este important să se discute despre aceste concluzii care au fost găsite, atât în practică să se identifice aceste deficiențe și să se încerce remedierea lor. Găsirea de soluții și corectarea problemelor nu trebuie să rămână o chestiune care să rămână la nivel local sau regional, așa cum se întâmplă în prezent în anumite state membre, fără voință politică de îmbunătățire a eficienței mecanismului de evaluare Schengen. În primul rând, procesele adică adoptarea rapoartelor și recomandărilor, unor vizite uh, după prima vizită de pe teren, pentru a identifica deficiențele și pentru a lua măsurile necesare, dacă este necesar chiar procedura de un raport cuprinzător și strict cu privire la funcționarea reală a sistemului Schengen în statele membre evaluate, care să includă și angajamentul să Este un uh, orator pe care îl salutăm de fiecare dată când vine alături de noi, uh, directorul agenției uh, Pântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Acum aș dori să vă prezint situația actuală a punerii în aplicare a noului mandat al Frontex, baza de coastă și de frontieră europeană. Voi încerca să prezint legătura între păstrarea zonei de liberă circulație și punerea în aplicare a mandatului agenției. Ce au spus antevorbitorii mei uh, sunt uh, lucruri la care mă voi referi și eu uh, în cadrul evaluării vulnerabilității. În primul rând, aș dori să vă spun că punerea în aplicare a noului mandat, în special aspectul cel mai recent al noului mandat, evaluarea vulnerabilității, dezvoltarea unei strategii integrate de gestionare a frontierelor, ofițerii de legătură trimiși uh, la zonele de frontieră în statele membre, toate acestea vor fi puse în aplicare în mod treptat. Trebuie să înțelegem că există o implementare dinamică a acestui nou mandat și să ne dăm seama că regulamentul privind EBCG, care a creat această agenție, trebuie să se asigure că agenția împreună cu autoritățile naționale trebuie să se asigure de gestionarea frontierelor. Asta înseamnă că trebuie să ne aliniem treptat prioritățile, metodele de lucru și trebuie să avem un astfel de dialog în mod regulat. În ceea ce privește evaluarea vulnerabilității. Acesta este un exercițiu care completează mecanismul de evaluare Schengen, așa numitul Cheval. Împreună cu Comisia DG Home am creat canale speciale de schimb de informații, astfel încât să evităm duplicarea anumitor întrebări sau anumitor informații colectate am reușit um, o colaborare foarte strânsă, mai ales în materie de formare a experților. Agenția participă de obicei la mecanismul de evaluare Schengen și sprijină și Comisia în pregătirea acestor misiuni. Am propus câteva locuri care ar trebui să facă obiectul unor vizite, chiar și vizite neanunțate în cadrul mecanismului de evaluare Schengen. Mecanismul privind evaluarea vulnerabilității a fost creat, a fost introdus acum un an și jumătate. Primul ciclu anual de evaluare a vulnerabilității s-a desfășurat în 2017. Agenția a evaluat 29 de state membre, atât state membre ale Uniunii Europene, cât și state asociate Schengen. Rezultatul a fost următorul. Eu a trebuit să emit un total de 37 de recomandări către 27 de state membre. Au fost diferite categorii de recomandări. Acestea sunt destul de diferite, dar aș vrea să mă concentrez asupra principalelor categorii de recomandări. În multe state membre am constatat că verificările normale la frontieră, la punctele uh, legale de trecere a frontierei nu sunt tot timpul corespunzătoare, nu respectă cerințele de bază prevăzute în codul um, de frontierelor Schengen, accesul la informațiile privind vizele, accesul la SIS, de exemplu, nu toate respectă cadrul legal pe care îl avem. Iar acest lucru ridică câteva probleme de gestionare corespunzătoare a migranților, dar și de gestionare a frontierelor externe în uh, zona a zon, ale zonei de liberă circulație, securitate și justiție. Am avut capacitate limitată de primire a acestor valuri de migranți și refugiați la granițele externe. Așa că s-a observat că în multe state membre nu s-au făcut suficiente investiții în acest sens. Unele state membre nu sunt pregătite să facă față acestor valuri masive de migranți, care sunt o realitate de altfel o altă valuri masive de migranți, care sunt o realitate de altfel. O altă la granițele externe și problemele de securitate la granițele externe. Ca primă uh, răspunsabilități identificată are legătură cu o gestionare insuficientă a informației la nivel național, la nivel național cu privire la aceste aspecte. Asta înseamnă că nu există o privire de ansamblu la nivel național, nu există niște orientări, nu există o gestionare națională uh, a frontierelor. Iar acest lucru ne-a șocat. Statele membre ar trebui să aloce mai multe resurse pentru evaluarea vulnerabilității. În al doilea rând, domeniul de aplicare al metodologiei de valoare a vulnerabilității ar trebui extins. Probabil că vă amintiți că această metodologie este adoptată de Consiliul Dirului pentru a respecta gestionarea integrată a frontierelor și pentru a ține cont de aspecte de securitate, astfel încât să putem evalua cooperarea statelor membre la frontierele externe pentru combaterea activităților infracționale și prevenirea activităților teroriste acestei propuneri. Și e îngrijorător, pentru că în zona de liberă circulație Schengen, nu numai migrația sau migrația ilegală reprezintă o problemă, ci avem o problemă de securitate colectivă, iar granițele externe pot să este următoarea. statele membre ar trebui să reacționeze mai rapid la constatările noastre. Acum monitorizăm aplicarea acestor recomandări, dar de multe ori procedura este foarte lungă, pentru că așteptăm răspunsuri din partea statelor membre. Iar acest lucru ne arată răspunsul operativ. Am reușit uh, să ne consolidăm principalele activități Poseidon în Grecia, uh, Indalo este o operațiune permanentă din cauza că uh, au crescut uh, numărul de migranți din Maroc. Ne concentrăm pe activitățile de prelevare a amprentelor digitale, screening-ul la hotspot-uri, sprijinirea statelor membre, activitățile de debriefing și ne punem în aplicare complet mandatul când vine vorba de dezvoltarea funcțiilor de pază de coastă, căutare și salvare, dar și alte dimensiuni uh, ale pazei de coastă sunt uh, în dezvoltare, împreună cu alte agenții, precum Agenția Europeană de Siguranță Maritimă și de Control al Pescuitului. Aș vrea de asemenea să mă refer la returnare. Retornarea este cheie pentru a ne asigura că migrația este gestionată în mod corespunzător în Uniunea Europeană și avem o zonă Schengen de liberă circulație. Ne-am folosit noul mandat, am consolidat sprijinul pentru a identifica migranții ilegali pentru a asigura cooperarea cu țările terțe și organizarea zborurilor de returnare. Am organizat mai bine de 340 de zboruri de returnare anul trecut, adică o creștere de 50% în comparație cu 2016. Dacă comparăm cifrele, putem observa că acum patru ani, agenția a organizat 39 de zboruri uh, de returnare, iar acestea au crescut de 10 ori de atunci. Aș vrea să menționez și cooperarea internațională, care e și ea parte din gestionarea integrată a frontierelor cu, um, cu ofițerii de legătură. Am putea, desigur, să consolidăm gestionarea integrată a frontierelor, să simplificăm cooperarea la nivelul Uniunii Europene între statele membre, am uh, gestionarea integrată a frontierelor, să simplificăm cooperarea la nivelul Uniunii Europene între statele membre, că avem o oportunitate extraordinară acum cu cadrul financiar multianual și anume aceea de a alinia aceste condiții de personal și în materie de gestionare a frontierelor în general. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Legeri. Tot timpul primim informații uh, surprinzătoare din partea agenției dumneavoastră, care înainte se numea Frontex, acum este Agenția de Pază de cu privire la impactul acestui nou mandat asupra multiplicării zborurilor de returnare. Ne tulbură această cifră, iar uh, experiența ne arată că trebuie să ținem cont de aceste cifre. Liți, așa că sugerez să preluăm întrebările din partea deputaților și apoi să dăm cuvântul invitațiilor pentru răspunsuri. Voi începe cu domnul Coelho, s-au uh, înscris pe lista mai mulți vorbitori, așa că vă sugerez să vă limitați totuși intervențiile astfel încât să dăm timp și... Și uh, mulțumesc celor uh, trei vorbitori. Sunt de acord cu domnul Mordiu că acum câțiva ani și vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru cooperarea cu grupul de lucru privind uh, controlul zonei Schengen. Foarte util și sper că rezultatele vor fi pe măsură. Pentru asta și domnul Simola am uh, niște întrebări concrete. Uh, are instrumente pentru a fi o soluție. SIS este unul dintre instrumente și mecanismul de valoare este un alt instrument, dar Problema este că avem uh, prea multă confidențialitate. O parte din informațiile pe care le-am avut noi sau uh, disce lucruri bune dacă există acest, uh, acest val de confidențialitate. Domnule Simona, sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de um, raportul cuprinzător privind evaluarea al comisiei, dar vreau să vă întreb două lucruri. Cum putem uh, rezolva problema întârziei. Greșesc când spun că de cel mai multe ori uh, proiectele de recomandare către statele membre ajung și la comisie în același timp și uh, domnule, domnule Legeri, am o întrebare și pentru dumneavoastră. Da, frauda de documente sau documentele frauduloase reprezintă o problemă, dar uh, poate că sunteți de acord că polițiștii noștri la frontieră pot să detecteze foarte bine documentele frauduloase. Însă mai avem o altă problemă. Um, e vorba de multiplicarea documentelor. E, e vorba de documente care uh, sunt uh, documente duplicate, care să țină minte întrebările care le sunt adresate individ, individual. Doamna Grapini are cuvântul. <clears throat> pentru că ne-ați adus elemente în uh, prezentările dumneavoastră concrete. Vreau să adresez câteva întrebări, uh, pentru că a fost foarte incitant ce ați prezentat aici și cred că dacă aș porni, uh, de exemplu, de la ce spunea domnul Simula, granițele externe ale Uniunii Europene sunt o piatră de hotar. Uh, în afară de două state, Bulgaria și Ungaria, ce sunt state membre, restul sunt state care nu sunt membre, cum putem gestiona unitar frontiera dacă, de fapt, avem state membre pe care bănuiesc că le-ați numit uh, state asociate sau poate îmi răspundeți dacă în acele state asociate europene, în schimb, nu avem mecanismele. Și o ultimă întrebare. Ați, uh, cred că toți trei ați spus că mecanismul de evaluare a vulnerabilității nu este optim, că sunt state care întârzie. Vedeți o posibilitate de îmbunătățire a acestui mecanism? Pentru că dacă doar sesizăm și nu v-ați referit la state membre ale Uniunii Europene sau cele care sunt în uh, perioada de, de um, uh, trecere la zona Schengen. Cam asta ar fi, am foarte multe, însă uh, mă opresc aici. Mulțumesc. De acord cu el că problema este Uh, comunicarea pub- cu publicul în ceea ce privește concluziile tărnici, precum este cea mai slabă verică. Și una dintre verigile cele mai slabe o reprezintă corupția. Nu doar faptul că nu avem resurse, fără niciun motiv. Și apoi uh, au fost găsite persoane care aveau uh, vize pentru zona Schengen. Asta înseamnă că resursele limitate ce a spus domnul Simola, este într-adevăr nevoie de mai multe resurse pentru ca evaluarea să fie eficientă. Sper că nu se întâmplă același lucru și cu același lucru și cu uh, uh, rapoartele privind evaluarea mecanismului. Se întâmplă acest lucru sau nu? Rapoartele acestea schimbă cumva lucrurile? Statele membre corectează, soluționează problemele sau nu? Apoi, următoarea întrebare. Când e vorba de evaluare, nu e vorba doar de capacitatea paze la frontieră, ci vorba și de entități. Într-un stat uh, membru mic, cum ar fi Malta. Am aflat de curând, dați fi misiunea privind statul de drept în Malta, că există o agenție și și o, o viză numită IPP, deci cetățenie, cumva. Există vreo legătură, relație cu această interacțiune care mi-au fost aduse la atenție în ceea ce privește suspiciune de de rețea mafiotă de care de vânzarea vizelor uh, pentru zona Schengen uh, în Malta uh, persoane, persoanelor, migranților din Libia. Și mă întreb dacă mecanismul de evaluare, că se întâmplă ceva atât de grav într-o țară a, membra a Uniunii Europene, cât de grav este acest lucru și o să vă ofer mai multe informații în curând. Mulțumesc, doamna Berjat. Mulțumesc, domnule președinte. poate pentru că sunt franțuzoică sau nu știu de ce, unele lucruri uh, simt lipsa care a cerut acest lucru pentru a combate terorismul. Deci tot ce am auzit eu aici se referă în primul rând la migrația clandestină și la uh, politicile de retur. La întrebarea pe care o am, uh, dat fiindcă am avut uh, ocazia să mergem la uh, Captain Andrevo, principalul punct de trecere terestră, uh, la frontiera între Bulgaria și Turcia, mi se pare foarte interesant de urmărit, mai ales la, uh, la Capta Andrevo există ore turistice, ca să le spunem așa. Deci uh, se uh, ridică controlele, nu toate, mă rog, în mare și apoi s-au diminuat 80-90%, dar haideți să nu analizăm numai acest lucru, pentru că teroriștii se pot infiltra și ascultat asta, poate n-am auzit eu, poate n-am ascultat eu cu atenție. În chestiunea respectului drepturilor fundamentale face ea parte sprijin din tot sufletul Parlamentului European, nu e așa, domnule președinte? Da, doamnă Vejiat, vă mulțumesc și vă reamintesc că în următorul panel vom avea, uh, vom avea și pe domnul comisar Avramopoulos și pe ministerul și pe ministrul, domnul ministru Uh, Radev, deci uh, vă rog să, uh, să fim totuși succinți pentru a le da timp vorbitorilor noștri să și răspundă. Tack, och eh, tack till er. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și uh, oaspeților noștri. Sunt multe neajunsuri și puncte slabe în cooperarea Schengen, Ah, care a început acum vreo 20 de ani, iar ideea din spate. Probabil că era una nobilă și anume să ne uh, mișcăm mai ușor în Europa și să evităm uh, controlele la frontieră. Și poate că ar fi și funcționat dacă am fi avut o protecție funcțională a frontierelor externe. Însă, fapt este că acum observăm care sunt uh, problemele create de această situație. Trăim în situație de uh, posibile atacuri teroriste, traficul de persoane uh, continuă, iar frontierele nu sunt chiar protejate. Ni s-a permis să avem uh, controle la frontieră, însă doar pe perioadă limitată. Poate că dacă am fi avut așa ceva, am fi putut face față mai bine fluxurilor, fluxurilor migratorii mai de mult. Cred că controlele la frontieră ar trebui să fie implementate permanent, astfel încât toată lumea să fie înregistrată. Beneficiind de tehnologia pe care o avem astăzi, am putea să lucrăm mult mai rapid, controlele ar, s-ar delura mult mai rapid decât în anii 1990, pentru că acum se poate scana un pașaport mult mai rapid. Lucrurile au mers într-o direcție se poate de succint. Îi sugerez domnului Legerii să ține cont de faptul că O parte dintre aceste uh, zboruri uh, de retur Domnule Mordiu, permiteți-mi să încep prin a spune că în prezent beneficiem de o mare ajutor uh, pentru că avem această platformă prin care putem să vindem acest sistem totul la un numitor comun, să există o formă consolidată a concluziilor celor mai importante la care s-a ajuns ca urmare a evaluărilor în ultimii ani. Doamna Gomez, există o diferență pentru că atunci când revenim pe teren, observăm că situația s-a îmbunătățit. Deci, instrumentul acesta are impact timp până se va întâmpla acest lucru. În primul rând, vreau să spun un lucru. Am observat în uh, câteva uh, mecanisme de evaluare pe care le-am aplicat uh, în ceea ce privește relația cu vecinii apropiați și încercăm să ajungem la niște acorduri cu partenerii din Balcani. La vizitele pe teren, ei bine, evaluăm toți actorii care au un rol de jucat în sistemul de management Schengen, deci persoanele ente. Mecanismul de evaluare Schengen analizează structuri, operațiuni, procedură. Nu este vorba despre acuzații sau despre urmărire noastre și uh, frontierele interne între state membre. Și am făcut acest lucru pentru că am uh, răspunsul cel mai bun la, uh, securita- la chestiunile și amenințările de securitate internă, dar cred în același timp că uh, control permanent să fie o măsură de ultimă instanță și să fie folosite alte alternative acolo unde este posibil. Voiam să spun acest lucru în concluzie. Mulțumesc, domnule uh, Simola, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, și eu aș dori să încep prin a răspunde uh, domnului Coelho cum putem uh, rezolva aceste întârzieri termene limită mai clare, care să țină cont de lecțiile învățate din trecut. De asemenea, uh, trebuie să ne concentrăm pe follow-up, mai ales când vorbim despre respectiv pentru a le transmite statelor membre. De aceea este important ca statele membre, mai ales uh, controlul uh, la frontieră este într-adevăr o piatră de hotar și întregul lanț trebuie să funcționeze, procedurile de azil și așa mai departe. Este important însă un răspuns uh, adecvat. Trebuie să fie un filtru în cadrul controlului la frontieră. Apoi, a acestuia, uh, incluzând aici cooperarea interetnică și transfrontalieră care să facă parte din sistem. În ceea ce aspectelor importante. Nu cred că voi intra însă în detaliu în această privință. Ca Parlament, prezența dumneavoastră atât de frecventă aici. De asemenea, suntem bucuroși să îl avem alături de noi pe uh, ministrul Valentin Radev, ministrul de interne în Bulgaria. Bun venit la comisia noastră, este a doua oară, în mai puțin de o lună. Și de asemenea, cuvântul domnului Coelio. El a fost raportor pentru regulamentul privind evaluarea Schengen și în acest moment este raportor pentru regulamentul privind uh, sistemul informatic Schengen. Domnul Coelho este de asemenea președinte al grupului de lucru al Comisiei Libe privind uh, examinarea Schengen. Domnule. Prelungi controlele la frontiera internă niciodată, dar iată că tocmai s-au prelungit aceste controle la frontiera dintre Germania și Austria, țări care pot spune foarte clar astăzi că nu au argumente pentru această prelungire, pentru că nu există treceri ilegale. La mine acasă este foarte dificil. Înțeleg că uh, mingea nu este în terenul Parlamentului, ci al Consiliului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Avram Apolisar, Avramopoulos cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur foarte mult uh, că mă bucur să, mă bucur să aud mesajele Tanii și a lui Carlos care vorbesc despre uh, sprijinul uh, pe care îl acordă zonei Schengen Parlamentul European. Mobilitatea, dragi colegi, după cum știți, este un element inerent al vremurilor noastre și nu va face decât să crească pe viitor în toate aspectele sale. Este un uh, lucru care ne interesează pe noi toți. Avem uh, dorința de a, de a încuraja, dar uh, trebuie în egală măsură să fie gestionată bine. Zona Schengen, s-a spus de mai multe ori din capul locului, este una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare uh, realizare tangibilă a integrării europene. eliminarea controlelor interne și absența acestor controle interne la frontieră reprezintă miezul, esența zonei Schengen. Peste 400 de milioane de cetățeni și de vizitatori în Uniunea Europeană se pot mișca, se pot, pot circula liber bunurile și serviciile la fel, nestingherite. Mai mult, însă, în afară de toate argumentele logice și beneficiile economice, trebuie spus că zona Schengen este simbolul Uniunii Europene. Datorită zonei Schengen, au dispărut frontierele între popoarele europene. Aceleași frontiere care în trecut au cauzat conflicte dispute, confruntări și chiar războaie. Când eram tânăr, am uh, cunoscut uh, trecerea de la frontiere la eliminarea acestora. Generațiile tinere acum însă nu cunosc o perioadă de dinainte, exist- de, dinainte um, situația acestea fără frontiere. Și lucrurile stau altfel totuși acum câțiva zeci de ani. Și uh, eu, ca în calitate de comisar european și ca cetățean european, mă angajez să uh, consolidez și să păstrez zona Schengen, asigurându-mă că ne va oferi în continuare aceleași beneficii ca până acum. Schengenul uh, s-a confruntat cu multe provocări și chiar amenințări. De pildă, criza migrației cu care se confruntă Uniunea Europeană de peste 2 ani, fără precedent. A făcut o presiune uriașă asupra zonei Schengen și asupra funcționării sale, cea mai mare presiune de la începutul zonei Schengen. Câteva state membre au introdus controle la frontierele, controle interne la frontieră, temporar, pentru a uh, face față fluxurilor migratorii, de migrați, migranți ilegali, și uh, mai ales în urma atacurilor teroriste care au avut loc. Dar acestea sunt, dar aceste controle temporare nu, nu trebuie și nu pot, nu au voie să devină permanente. Iată de ce este foarte important să găsim un echilibru corect între mobilitate, pe de-o parte, și securitate, pe de cealaltă parte. Și tocmai de aceea am propus modificarea codului uh, zonei Schengen. Un lucru este limpede. Statele membre au, au răspunderea, sunt cele care au răspunderea securității. Trebuie să nu uităm că reintroducerea temporară a controlelor la frontierele interne este o măsură legală care le, permit, care le stă la dispoziție statelor membre în caz de uh, amenințări grave în cazuri excepționale. Dar nu este intenția noastră să facem uh, să facem să, să înlesnim reintroducerea frontierelor, controlului la frontiere interne sau ca acest lucru să devină permanent. Din potrivă, propunem consolidarea uh, garanțiilor procedurale reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să fie doar uh, o, o măsură la care se ajunge în ultima instanță. Iar uh, părerile statelor membre care au fost afectate de o astfel de decizie trebuie să fie avute în vedere. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți. Este vorba de un aspect politic. Această chestiune nu trebuie să facă parte din politica internă. Soluțiile alternative, cum ar fi cooperarea transfrontalieră și controlele polițienești, trebuie să aibă prioritate întotdeauna. Sper că vom ajunge la un compromis rapid în ceea ce este această propunere, care, după părerea noastră, este un echilibru foarte bun între toate interesele noastre legitime. Noile reguli ar trebui să se aplice apoi, permițându-ne să prevenim abuzurile și să ne asigurăm că toată lumea respectă regulile. În acest cadru, iată, aștept cu nerăbdare să citesc uh, raportul doamnei Fayon în ceea ce privește amendamentul legislativ propus. În același timp, după cum bine știți, mobilitatea în cadrul Uniunii Europene necesită frontiere externe sigure. Iată de ce, din 2015, am făcut progres considerabil în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe. Și în al treilea rând, numărul migranților care sosesc pe rutele mediterane, mediteraniene din centru, din, din centru și de est au scăzut, a scăzut uh, considerabil. Și principalul element reprezintă crearea Uh, pazei de frontieră și de coastă europeană, care funcționează acum pe deplin. La ora actuală, agenția desfășoară 1200 de, pa- de ofițeri de pază de coastă la, care oferă și, și în plus 1500 de ofițeri care sunt în stand-by pentru cazuri de urgență dacă dorim să, să păstrăm această absență a controlelor interne, trebuie să consolidăm în, în continuare frontierele externe. Și, în egală măsură, trebuie să hotărâm dacă să păstrăm uh, funcționarea, să păstrăm uh, agenția de pază de coastă și de frontieră, așa cum este în forma actuală, sau să o sporim pe viitor pentru a crea o adevărată, o adevărată gestionare a frontierilor integrate la nivel european. Iar această, această chestiune merge mână în mână cu nevoia de realism din partea statelor membre în ceea ce privește discuțiile cu privire la bugetul european. Indiferent ce hotărâm cu privire la direcția care ne îndreptăm pe viitor, trebuie să ne asigurăm că avem banii necesari de la bugetul european. Până în 2020, paza de coastă și de frontieră va avea uh, un buget anual de 350 de milioane și uh, personal număr de 1500 de persoane. Dacă dorim să consolidăm capacitatea agenției cu cel puțin 3.000 de persoane, vom avea nevoie de uh, două tirilor la nivel european cu 100.000 de, mii de persoane, de 100.000 de, de persoane și, și echipament uh, necesar comparabil cu uh, bugetului anual al Uniunii Europene. Părerea Parlamentului European cu privire la acest subiect va fi uh, paze de coastă și de frontiere. Am uh, consolidat mandatul său privind returnările, un subiect care merită returnarea persoanelor care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană este Singurul mod în care putem, putem asigura sprijinul oferit uh, eforturilor continue de a-i uh, găzdui pe cei care au într-adevăr nevoie de protecție. Dar nu e vorba de returnări aici, nu e vorba numai de returnări. În egală măsură, uh, a, a asigura mobilitatea pentru călătorii bona fide, de bună credință. Trebuie să ne asigur, trebuie să spunem că am făcut deja mult progres. Noul sistem de intrare-ieșire a fost aprobat și următoarea prioritate o reprezintă ceea ce privește consolidarea sistemelor existente, cum ar fi eh, SIS, eh, sistemul ECRIS și mai mult chiar. Dar încă o dată vă spun că trebuie să ajungem la un acord rapid privind aceste dosare despre care v-am vorbit. Într-un studiu al recent al Eurobarometrului, 92% din dintre despre care v-am vorbit. Într-un studiu al recent al Eurobarometrului, 92% din cetățenii europeni sunt de acord că statele membre ar trebui să facă schimb de informații în cadrul Uniunii Europene pentru a combate mai bine criminalitatea și să asigurăm interoperabilitatea sistemelor noastre, sistemelor noastre pentru a combate terorismul și criminalitatea gravă și pentru a um, asigura siguranța frontierilor noastre. Polițiștii, ofițerii de frontieră, cei de la imigrație și autoritățile judiciare trebuie să aibă acces rapid la unei interfațe unice de, de căutare care ar uh, putea să devină un portal unic european pentru toate sistemele centralizate. Și vedeți că avem foarte multe elemente necesare puse la punct deja pentru a consolida frontierele externe, dar avem nevoie și uh, în urma discuțiilor cu dumneavoastră, dar și cu, statele membre, vom uh, prezenta conceptul nostru de gestionare integrată a frontierilor europene, ceea ce se va, asigur, va asigura că uh, aceleași reguli din zona Schengen, dar în egală măsură cooperează și colaborează pe baza aceluiași spirit, aceleași misiuni și aceleași valori și că aceștia devin într-adevăr uh, o, o gardă de frontieră și de coastă europeană adevărată. Și vreau să vă mai spun un lucru Consiliului să ia o hotărâre în cele din urmă în ceea ce privește România și Bulgaria, să le permită să se alăture familiei Schengen și, bineînțeles, și Croației, de îndată ce e gata din punct de vedere tehnic să facă acest lucru. Dragi colegi, trebuie să trebuie în continuare să colaborăm cu privire la migrație, securitate și gestionarea frontierilor într-un spirit de solidaritate de răspundere comună și de încredere. Iar în paralel, împreună, trebuie să consolidăm și să păstrăm zona Schengen ca fi la nivel economic, social și geografic unită. Iar zona Schengen este garanția unei unități geografice a, a Europei, asigurând unitatea națiunilor noastre și a tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Avram, aceeași lungime de undă, suntem pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră în ceea ce privește unitatea de care e nevoie integrarea în zona Schengen. Dar acum să trecem mai departe și să... Parlament, Comisie, Consiliu. Vreau să subliniez uh, încă o dată, domnule comisar, că și în decembrie și și acum ați decalculat acest cost economic. Așadar, uh, înțeleg clar poziția comisiei care a fost și transmisă în scris că un cetățean român care este tot cetățean european ca și cel german ca să ajungă prin austria și după aia în germania trebuie să, să treacă prin patru controale uh, e cost e timp și și până la urmă libertatea de circulație este nerespectată și îngrădită. Schengen. Am ajuns în Austria, m-au controlat din nou pentru că veneam din Bulgaria, care nu face parte din spațiul Schengen. După aceea am fost la Budapesta, acolo nu m-au controlat pentru că